Morning, everybody. Bună dimineața tuturor. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Bună ziua tuturor, dragi colegi. Vă urez bun venit la reuniunea Comisiei de Control Bugetar. Ați primit cu toții ordinea de zi. Nu avem nicio propunere de modificare a acesteia. Am ținut cont într-un mod uh, explicit de uh, dorintele unor colegi care trebuie să plece să voteze în alte comisii și tocmai de aceea am decis să începem astăzi dimineață cu votarea. Ca urmare, considerăm ordinea de zi adoptată și trecem direct la punctul numărul 2. Vă atrag atenția asupra regimului lingvistic din această dimineață. Suntem foarte bucuroși să putem dispune de interpretare. Reuniunea noastră este de asemenea difuzată și în web streaming. Și astăzi vom vota electronic. Vă rog să vă luați cartelele de vot. Domnul Gaier. Da. Cart Stela mea este pe drum, domnule președinte. Putem uh, vota în primele minute prin ridicarea mâinii? Domnul președinte, nu știu dacă este necesar. Văd că am, am și o problemă de microfon. Bun. Așteptând atunci uh, să votăm, aș dori să urez bun venit domnului Tavern și aș dori să-l felicit pentru numirea sa în calitate de auditor intern. Vă felicit pentru această numire. Ja. Dann darf ich fragen, ob sonst noch jemand äh, die Aș dori acum uh, să vă întreb dacă mai sunt și alți membrii care nu au cartela de vot, vă propun să începem cu un mic test. Un test pentru a vedea dacă sistemul funcționează bine. Votul s-a deschis. Puteți vota cu toții. Ok. What, uh, ein uh, EVP-Abgeordneter ist jetzt zu... Văd uh, un membru PPE în plus. Putem închide votul acum, vă rog? Schlossen. Votul s-a închis. Și văd că avem un deputat PPE în plus. Este posibil așa ceva? Vă rog să vă puneți de acord. So, dann machen wir mal einen Test, dann haben wir's. Bun. Haideți să mai facem încă un test atunci. Al doilea test. Votul s-a deschis. Votul s-a închis acum. Acum totul este în ordine. Înainte de a trece la vot, aș mai face câteva observații. Astăzi vom vota un proiect de aviz foarte important. Noi nu suntem uh, comisia responsabilă pe fondul acestei probleme, este vorba despre comisia juridică. și mai multe instituții s-au uh, adresat comisiei noastre, atrăgându-ne atenția asupra importanței acestui dosar. În calitate de președinte al Comisiei pentru Control Bugetar, aș dori să subliniez două lucruri. În primul rând, suntem convinși cu toții că este foarte important ca instituțiile europene și Comisia Europeană, precum și Parlamentul European, bineînțeles, și administrația Parlamentului, să dispună de funcționari de înaltă calitate, devotați, cu înaltă calificări. Este foarte important. Dacă ne dorim să avem o legislație de bună calitate. Și statutul funcționarilor trebuie să asigure acest lucru pentru viitor. Suntem cu toții de acord. De altfel, toți colegii prezenți aici sunt conștienți de acest lucru. Și în al doilea rând, tot în calitatea de comisie pentru controlul bugetar, este foarte, sunt foarte importante toate subiectele legate de finanțele publice. Ca urmare, contribuabilii sunt cei care contează aici pentru că banii lor sunt cheltuiți și știm că multe state membre se găsesc în situații dificile. Uh, s-au sugerat măsuri de economie Și dacă ne gândim la țări ca Letonia sau Ungaria, ei bine, chiar și aceste state sunt obligate să facă reduceri foarte importante la bugetul asigurărilor sociale, în bugetele administrației publice și este adevărat că în acest sens există, au existat multe solicitări legate de aceste elemente și, având în vedere importanța tuturor acestor măsuri, știu că Comisia ar dori să își prezinte poziția pentru câteva minute înainte să trecem la vot. Sunt absolut de acord cu acest lucru și îi voi da cuvântul domnului Lavasseur. Mulțumesc. Voi fi foarte concis, voi reaminti doar trei puncte legate de propunerea pe care o dezbatem astăzi. Prima, primul punct este legat de contextul și de anume de metoda de ajustare a salariilor funcționarilor, metodă care se încheie la 31 decembrie 2012 și sigur că de acum înainte, Comisia va trebui să acționeze în acest sens. Și, în al doilea rând, aș dori să vorbesc despre obiectivele Comisiei, care sunt duble prin acest proiect. Trebuie să răspundem deficiențelor identificate în vechea metodă, eficiențe care au fost um, evidențiate în momentul implementării acestei metode și celălalt obiectiv se referă la generarea de economii substanțiale pentru funcția publică europeană, menținând însă în același timp atractivitatea pentru această categorie. Și pentru a răspunde contextului și acestor obiective, Comisia propune implementarea a două metode, pe de o parte reducerea efectivelor în toate instituțiile europene cu 5% pe o perioadă de 5 ani și o modificare a statutului limitată în area sa de aplicare și care se referă la elemente fundamentale cum este cariera, generându-se astfel economii, dar care vizează și alte aspecte foarte limitate, având ca obiectiv să îmbunătățească eficiența și eficacitatea funcției publice. Iată ce am vrut să spun, doar câteva cuvinte pentru a vă arăta că nu este vorba despre o reformă de tipul celei din 2004, ci de o revizuire a situației care își propune să răspundă situației economice și faptului că metoda actuală ajunge la un sfârșit. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule Lavasseur. În mod normal, <clears throat> înainte de vot, nu uh, avem obiceiul să mai deschidem dezbaterea dar văd că și uh, raportoarea dorește să intervină. Și dacă sunteți de acord, putem să avem un mic schimb de opinii de numai un minut pentru fiecare grup și după aceea trecem la vot. Domnule Odi, sunteți de acord? Preferați însă să trecem atunci direct la vot? Domnul Odi. Domnul Odi, văd că dorește să vorbească, ca urmare o să-i dau cuvântul, dar vă rog să fiți concis. Domnul Odi, aș fi dorit ca să auzim din partea Comisiei ce tip de dialog social a fost uh, organizat pentru această propunere, pentru că dialogul social este organizat în moduri diferite în statele membre. Și mă întreb cum s-au petrecut negocierile cu reprezentanții personalului. Domnule Lavasă, mulțumesc, domnule președinte. În cadrul comisiei uh, există numeroase reguli cu privire la dialogul social organizat împreună cu sindicatele reprezentative ale personalului. Comisia și-a prezentat proiectul de propunere în fața reprezentanților personalului, reprezentanților angajaților și acest proiect a fost dezbătut cu aceștia pe întreaga perioada toamnei, la mai multe niveluri, nivel tehnic, administrativ, dar și politic, împreună cu vicepreședintele Comisiei. Așadar, organizațiile profesionale ale funcționarilor au fost consultate de-a lungul întregii uh, faze de concepere a proiectului care a, s-a încheiat în luna decembrie. Ja, vielen Dank. Das hat zur... Mulțumesc. Este adevărat că avem de-a face cu un subiect foarte important și era, a fost bine că am clarificat acest lucru. Trecem acum la vot. Ja, ok. Äh, ich schlage vor, dass wir äh, elektronisch abstimmen. Vă propun să votăm electronic. pentru că votul va fi foarte strâns, articolul 1, alinatul 1, amendamentul 31. Vot electronic, vă rog. Votul s-a închis. Poate dacă lucrurile vor fi așa de clare, putem să votăm și fum prin ridicarea mâinii. Trecem la amendamentul 32, s-a deschis votul. A votat toată lumea, votul s-a închis. Mulțumesc. Amendamentul 33. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 34. Vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul de compromis B. Avem o mică schimbare, la o mică modificare aici. Amendamentul de compromis a fost distribuit uh, aseară. Dacă nu aveți nicio întrebare, trecem la vot. Votul s-a deschis. Așadar, suntem la amendamentul de compromis B. Votul s-a închis. Se respinge. Ca urmare, acum votăm separat. 37. Un vot separat. Un vot pe părți, îmi cer scuze. Prima parte. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua acum. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Votul s-a închis? Se adoptă. Nu? Domnul președinte își cere scuze? Nu. Se respinge. 34 este... 35 este caduc, 36... Acum... 36 este caduc și el, spune domnul președinte, și acum trecem la 38. S-a deschis votul la 38. Votul s-a închis. Se respinge. 39. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Adoptat. 41. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. 40 a fost retras. 42. S-a deschis votul. 42. S-a deschis votul pentru 42. S-a închis votul. Respins. 43. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Respins. 44. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul de compromis A. Și aici există o mică schimbare, toată lumea o are, așa încât putem să începem votul. Amendamentul de compromis A. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Adoptat. Acum continuăm cu amendamentul oral numărul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Cincizeci și cinci în trei părți. Prima parte s-a deschis votul. Votul s-a închis. Respins. A doua parte. S-a deschis votul. S-a deschis votul la a doua parte. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Adoptat. Partea a treia. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Nu votăm 56, așa încât trecem la 57. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 58. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 59. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Trecem la 60. În două părți. Prima parte s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Adoptat. Partea a doua s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. 61. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Adoptat. 62. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. Trecem la amendamentul oral numărul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Uh, votăm acum amendamentul numărul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Acum amendament, uh, bloc, uh, vot în bloc, 63 uh, și 23, s-a deschis votul. Toată lumea a votat, votul s-a închis. Respins. Amendamentul oral numărul 2. Amendamentul oral 2. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Adoptat. Amendamentul numărul 64. S-a deschis votul. S-a închis votul, adoptat. 65 acum. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. Amendamentul numărul 2. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 3. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Adoptat. 66. A devenit aduc. 66, așa încât uh, continuăm cu 67. S-a deschis votul la 67. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. 68. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. Nu încă. S-a închis votul. Adoptat. 69. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. În mod clar este respins. Amendamentul oral numărul 4. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Adoptat. Șaptezeci devine caduc nu așa? Așa încât putem să continuăm cu 71. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Adoptat. 72. Votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Respins. Amendamentul numărul 5. Votul s-a deschis. 5. 5. Votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 73. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 74. Votul s-a deschis. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 75. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. Putem să votăm în bloc amendamentele 76 până la 79. Este cineva împotriva unui uh, vot în bloc? Nu. Deci putem să votăm în bloc amendamentele de la 76 până la 79. Vot electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. Se. Amendamentul 80. S-a deschis votul. A votat toată lumea. 80. Votăm acum amendamentul 80. S-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. Adoptat. Amendul 6 devine caduc. 81. S-a deschis votul la 81. A votat toată lumea. S-a închis votul. În mod clar adoptat. 82 acum. Nu? Votăm, deci, amendamentul 82. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Adoptat. 83. Trebuie să supunem la vot 83. S-a deschis votul la 83. A votat toată lumea. S-a închis votul. Adoptat. 84. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Adoptat. 85. Votul s-a deschis. Votul s-a deschis la 85. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 7. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Adoptat. 86. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. 87. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 88. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. 89. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. 90. S-a deschis votul. A votat toată lumea. un Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 91. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 8. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 9. Votul s-a deschis. Toată lumea a votat, votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 92. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 93, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 10, votul s-a deschis. Vot electronic, s-a deschis votul, s-a închis votul. Adoptat. Amendamentul oral 5. E un uh, vot în bloc, amendamentele 5 și 6 la oaltă. S-a deschis uh, votul, deci 5 și 6. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Respins. 94. S-a deschis votul la 94. Votul s-a închis. Adoptat. 11. A devenit caduc. 95. S-a deschis votul la 95. Votul s-a închis. Adoptat. 96. Putem să votăm uh, amendamentele 96 până la 99 în bloc. Deci, vot în bloc 96-99. S-a deschis votul, s-a închis votul. Respinse. 100. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Respins. O sută unu. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Respins. 102 S-a deschis votul. Votul s-a închis. Respins. 103. Votul s-a deschis. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 12. S-a deschis votul la Amendamentul 12. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Adoptat. Cu un vot. Amendamentul 13. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 14. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Amendamentul 15, vot pe părți, prima parte, votul s-a deschis, a votat toată lumea, votul s-a închis. Adoptat. Partea a doua. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. 16 și 18 vot în bloc. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Respins. 17. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. 19. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 20. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. Trecem la 21, vot pe părți prima parte, s-a deschis votul, a votat toată lumea, votul s-a închis, adoptat partea a doua, s-a deschis votul, votul s-a închis, respins. 22. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Adoptat. 24. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Adoptat. 25. Amendamentul 25. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. 26. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Adoptat. 27. Votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Adoptat. 28. S-a deschis votul. A votat toată lumea, votul s-a închis. Respins. 29. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. 30. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Adoptat. Acum votăm asupra proiectului de aviz, vot electronic. S-a deschis votul. Cine este pentru? Votul electronic. S-a închis votul. Adoptat. Vă mulțumesc foarte mult pentru munca asiduă pe care a presupus-o acest proiect de aviz și pentru rezistența dumneavoastră în acest uh, maraton al votului. O să suspendăm puțin ședința și uh, continuăm după aceea ședința Comisiei. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Stimați colegi, avem o ordine de zi foarte încărcată. Îi rog pe cei care doresc să vorbească în particular să continue în afara ușilor și noi să continuăm cu ordinea de zi. Stimați colegi, după cum spuneam, să trecem mai departe cu ordinea de zi. Nicht begrüßt und möchte das hier gerne uh, Trebuie să îi urez bun venit uh, unui nou uh, coleg. Domnul Deitele a fost numit la Curtea Europeană de conturi, doresc să-i uresc uh, bun venit uh, noului coleg din Finlanda. Bun venit la această comisie și îmi pare rău că nu v-am salutat uh, de prima dată. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 4, procedura de descărcare de gestiune pentru Uniunea Europeană. Raportorul este domnul Christopher Fielner, a preluat acest lucru de la domnul uh, Tsatsimakakis. Comisia a prezentat un raport inițial de evaluare ca urmare a articolului 218 din tratate. Raportul acesta se referă, firește, la anul 2010 pentru discuțiile de astăzi vreau să-i urez bun venit doamnei Catherine Day, secretar general al Comisiei Europene. Vă urăm bun venit la comisia noastră, doamnă. Ne face mare plăcere că sunteți aici. Deci, ca să începem discuția, aș dori să vă dau cuvântul dumneavoastră întâi, doamnă. Doamna Day, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îmi face plăcere că sunt astăzi cu dumneavoastră aici să discutăm uh, colaborarea noastră pentru a pune în aplicare uh, articolul 314 din tratate. Comisia dorește să-și îmbunătățească evaluarea. Ne-am concentrat foarte mult pe evaluările exarte din evaluările de impact, iar acum uh, ne concentrăm foarte mult în uh, resurse și evaluarea ex post. Uh, după cum ați văzut, am propus întărirea monitorizării și evaluării în propunerile noastre pentru următorul cadru financiar plurianual iar măsurile propuse se bazează pe o serie întreagă din uh, evaluările și analizele care ne-au arătat unde ne putem îmbunătăți activitatea, iar punctele din noua propunere uh, reies din evaluările din acest prim raport prezentat de comisie către dumneavoastră. Cred că uh, acest prim raport întocmit de comisie uh, a scos în evidență foarte multe întrebări apropo de ce trebuie să cuprindem, de legăturile cu alte rapoarte, cu alte mecanisme de rapoarte și uh, de modul în care putem organiza calendarul pentru a ne putea potrivi și pentru a putea cuprinde procedura de descărcare de gestiune. Am uh, trimis foarte multe informa- informații prin uh, diversele rapoarte trimise la dumneavoastră, deci ar trebui să clarificăm cum vor fi făcute următoarele rapoarte de evaluare pentru a fi utile activității de aici. Evident, evaluarea este un proces pe termen lung, nu este legat numai de fiecare an din procedura de descărcare, iar procedura de descărcare s-ar putea uneori să se concentreze pe chestiuni pe care nu există informații disponibile relevante privind evaluarea. Deci am putea să colaborăm în mai multe rapoarte ca să putem să rafinăm colaborarea. În acest prim raport, conform uh, articolului 318, ne concentrăm pe rezultatele realizate în programele evaluate. După cum știți, ne concentrăm pe cercetare, educație și uh, cultură, care fac parte din Agenda 2020 și care sunt direct gestionate de Comisie. Mai mult decât atât, pentru, în sensul acestei discuții, uh, am pus la dispoziție foarte multe rapoarte. După cum vedeți, noi am făcut rezumatul acestor evaluări, am văzut care sunt rezultatele realizate, dar am arătat și care sunt zonele unde se pot obține uh, îmbunătățiri. Multe dintre constatările noastre, adică să avem proceduri simplificate sau mai puțin obiective, au fost preluate în propunerea Comisiei pentru următorul cadru multi, financiar multianual Eh, pentru anul acesta, ideea noastră ar fi să cuprindem și alte domenii de politică anul viitor, politica regională, poziția de transport și, eh, de asemenea, să în 2014 să ne ocupăm și de alte politici ca în câțiva ani să cuprindem toate politicile comune, iar în fiecare an legându-ne de informațiile privind rezultatele existenței. Trebuie să știm ce, însă ce este mai util pentru dumneavoastră. Abia suntem la începutul acestei activități, deci m-ar interesa foarte mult să aud reacțiile dumneavoastră, propunerile dumneavoastră și dacă avem uh, informațiile necesare, vi le putem pune la dispoziție și poate că ne vom concentra altfel pe al doilea raport pe care vi-l vom prezenta la mijlocul lunii noiembrie anul acesta. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, doamnă Dei! Vă propun să începem schimbul de fete. Christopher Fielner va fi primul, raportorul, dacă dorește, sigur are cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim pentru prezentarea acestei evaluări, a acestui raport de evaluare. În notele mele am scris să, că e de salutat, dar dar mă voi referi acum la aceste câteva elemente, ceea ce mă preocupă în legătură cu acest raport. În primul rând, domnul Cea în raportul domnului s a pus foarte mult accent pe raportul de valoare și pe am pus uh, am așteptat ceva mai mult decât aceste 16 pagini ca urmare a articolului 318, dar poate că este părerea mea, să vedem ce cred și alți colegi. Dar uh, ce mi-a complicat mie viața este calendarul, pentru că, de fapt, nu am terminat, dar uh, uh, am întârziat foarte mult cu procedura de descărcare, deci e foarte greu pentru noi să ținem cont uh, de ce ați prezentat dumneavoastră. Ideea era să facem acest lucru împreună cu procedura de descărcare, dar este foarte greu în momentul în care primim raportul dumneavoastră foarte târziu. Uh, am înțeles că și curtea este gata să facă niște remarci care ar fi foarte relevante, după părerea mea, și să sperăm că ne vor ajuta să facem acest lucru, dar probabil asta înseamnă că avem nevoie de ceva mai mult timp. Să încercăm să reorganizăm calendarul, uh, uh, ținând cont de momentul în care a fost prezentat raportul Comisiei. Cred că e bine că, eu știu, Comisia își dă seama că trebuie să coopereze cu statele membre în acest domeniu. Vorbim despre gestiunea comună și care nu este numai o chestiune economică, este importantă și în momentul în care vrem să vedem ce s-a realizat, pentru că o serie de realizări se văd și sunt rezultatul implicării statelor membre. Deci realizările pot fi raportate, dar trebuie și evaluate uh, pe tot parcursul, pe tot lanțul realizărilor, așa încât aș dori să o întreb pe doamna Dei cum dorește Comisia să îmbunătățească cooperarea și dacă sunt modalități sau proceduri cum am putea să implicăm și autoritățile din statele membre în această cooperare uh, în viitor la uh, raportul de evaluare. Asta ar fi o întrebare din partea mea. Aș dori de asemenea să mă refer la un element despre care am vorbit în raportul domnului Ceații Macachis de anul trecut, și anume problema uh, apropierii acestui raport. În raportul domnului Ceații Macachis am solicitat comisiei să numească uh, Uh, niște evaluatori ai performanțelor, ai realizărilor, cineva care chiar se ocupă de acest produs, care folosește produsele respective tot timpul. Mă întreb dacă această chestiune s-a discutat sau uh, dacă i s-a dat vreun fel de urmare. De asemenea, am observat că nu văd niciun fel de implicare a serviciului de audit intern. Credeți că are vreun rol de jucat atunci când se evaluează rezultatele? Uh, serviciul de audit intern, adică. Mai mult decât atât, și înțeleg că întrebările mele merg în toate direcțiile, dar cred că și acesta este un fapt este prima dată când facem acest uh, exercițiu și este greu să știm la ce să ne așteptăm înainte de a-l face. Și încă o întrebare pe care mi-am pus-o mie însă. Articolul 318 vorbește despre rezultatele și pe urmă mi-am pus întrebarea ce înseamnă rezultat. Și nu e o întrebare metafizică asta, nu? Adică cum putem să facem deosebirea între rezultat și realizare. Am uh, văzut aici o serie întreagă de, eu știu, realizări, uh, dar nu sunt neapărat rezultate, cel puțin nu sunt legate de indicatori sau de indicatori de performanță. Vorbitorul încearcă să facă deosebire între outcome și result din engleză. Uh, s-a spus aceasta ar fi realizarea, aceasta a reieșit din acest uh, proces. Cred că trebuie să ne, să ne concentrăm și să facem uh, o deosebire între o realizare mai generală și un rezultat mai specific, mai punctual. Aș m-aș opri aici și aș dori să aud și părerile altor colegi. Însă vreau să spun, a fost foarte greu să facem acest lucru, în primul rând datorită calendarului și uh, Apoi așteptam ceva mai mult din partea Comisiei ca a răspuns la articolul 318 din tratat. Mulțumesc foarte mult, domnule coleg Felnier. Următorul vorbitor este domnul Ciacimakakis. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă Dei, voi începe prin a spune câteva lucruri pozitive, pentru că după aceea îmi voi schimba discursul. Vă mulțumesc așadar în primul rând pentru cooperarea extrem de bună pe care uh, am avut-o. Și anul acesta și anul trecut și ca urmare am avut niște așteptări foarte mari, mai ales cu privire la acest punct care este deosebit de important pentru contribuabil. Vorbim mereu despre legalitatea și regularitatea uh, conturilor. Uh, Curtea de conturi, dumneavoastră, vegheați la această situație și, în general, lucrurile stau bine, dar nu vorbim despre eficiență și eficacitate așa cum ar trebui, în conformitate cu tratatul de la Lisabona. Ne-ați spus că s-a respectat formularea articolului din tratat, însă, stimată doamnă Dei și stimată comisie, forma nu este suficientă. Noi nu facem numai să ne uh, îndeplinim niște obligații formale. Uh, nu vom răspunde contribuabililor noștri dacă nu vom fi capabili să avem o garanție a eficacității și a eficienței fondurilor europene. De aceea, raportul de evaluare este un adevărat examen și v-aș ruga să aveți o cooperare și mai strânsă cu noi pe viitor. Și o mică recomandare. Știți că Curtea de Conturi este dispusă să analizeze și ea acest raport și să acorde descărcarea și cred că este singurul mod de a avea o valoare adăugată în favoarea contribuabililor contribuabililor. Așa cum vă spuneam, așteptăm acest raport de atâta vreme. A venit mai târziu decât uh, uh am fi vrut noi și ne-a dezamăgit pentru că așteptam ceva mai semnificativ uh, Ca urmare, eforturile nu ni se par suficiente și ne simțim foarte dezamăgite, ca și când nu avem nimic um, în mână să putem lucra. Am vorbit despre statutul funcționarilor, a fost o dezbatere foarte lungă, am reușit să votăm în sfârșit și grupurile au încercat de fiecare dată să apere comisia. Ne dorim un personal, ne dorim funcționari de înaltă calitate, însă când se mobilizează atât de mulți oameni pentru prezentarea unui raport atât de insuficient, nu înțeleg. Nu știu de ce n-ați făcut mai mult de atât. Ne-ați spus că ați vrut să respectați ceea ce se spune în articolul din tratat, însă 16 pagini pentru un raport de evaluare din partea comisiei care nu are nimic concret, uh, Uh, care nu spune câte locuri de muncă s-au creat, despre ce fel de locuri de muncă este vorba. Vorbiți numai de niște efecte generale și asta am fi putut face și singuri. Și ați lăsat deoparte domeniile cele mai importante. Ați ales um, educația, cultura și cercetarea domenii pe care le gestionați uh, direct și unde totul se pare se întâmplă foarte bine. Dar um, Există un termen în foarte multe limbi care nici nu trebuie tradus, bla bla. Este foarte mult bla bla, între ghilimele, în acest raport. Christopher Fielner a spus uh, că Anul trecut, noi am spus foarte clar ceea ce așteptam. Așteptam niște indicatori cheie de performanță și o comparare a rezultatelor atinse cu obiectivele fixate. Am vorbit foarte mult despre acest lucru, ați primit pozitiv solicitările noastre și în raportul de valoare pe care ni l-ați transmis nu găsesc nimic uh, din aceste cereri. Dacă eu aș fi un profesor și ar trebui să decid dacă ați luat sau nu examenul, aș spune că ați rămas repetentă și că lucrarea pe care ne-ați adus-o astăzi nu este deloc satisfăcătoare. Știu că mm, avem și un raport uh, din proprie inițiativă pe acest raport de evaluare și dispunem de suficientă expertiză în această comisie și împreună cu Curtea de Conturi pentru a elabora liniile directoare pentru viitoarele rapoarte de evaluare, care ar trebui să fie foarte diferite de ceea ce ne-ați uh, transmis astăzi. Poate că ați respectat uh, litera tratatului, dar trebuia să faceți mai mult de atât și să lucrați în spiritul tratatului. Iată ce trebuia să facem în această perioadă de criză. Președintele, mulțumesc. În calitate de președinte, eu nu voi face niciun fel de comentarii politice, însă am citit pe fața comisiei că se bucură foarte mult că nu dumneavoastră sunteți profesorul aici și nu veți da o notă. Bun. Mulțumesc. Acum Bart Stas. weet dat wij... Mulțumesc. Doamnă Dei, Aici sunt. Mă vedeți? Știți că, în principiu, avem o simpatie deosebită pentru dumneavoastră, pentru instituția dumneavoastră și pentru eforturile pe care le faceți, însă trebuie să fiu de acord cu antevorbitorii mei care v-au prezentat o listă întreagă de, de plângeri și de noi solicitări. Sunt de acord uh, cu ei. Știu, într-adevăr, cantitatea nu înseamnă totdeauna calitate, însă când citesc rapoartele precedente, de exemplu raportul pentru 2009, văd că acolo se vorbea despre toate domeniile de politici ale Uniunii Europene și am primit uh, în 2001, dacă mi-aduc aminte, 160 de pagini, în 2009 350 de pagini, Deci, nu știu dacă avem nevoie neapărat de această cantitate de fiecare dată, dar față de cele 16 pagini pe care le avem astăzi în față, avem o diferență substanțială. Și sunt de acord cu cei doi uh, vorbitori care s-au exprimat înaintea mea. Sunt prea puține domenii abordate, numai educația, cultura și cercetarea și ne spuneți că pe viitor vă veți referi și la alte sectoare însă în trecut rapoartele dumneavoastră acoperau toate politicile europene. De fapt, ce ne doream noi? Ne doream să vedem un raport de evaluare de bună calitate, mai ales că tratatul de la Lisabona este foarte clar în acest sens. Acest tip de raport de evaluare trebuie să se ridice la înălțimea cerințelor din tratat, mai ales din articolul 318. Avem în față însă un raport uh, modest, uh, care se referă numai la niște domenii limitate și nu văd ce putem face cu el. Cred că intervenția domnului uh, Ceații Macachis a fost foarte clară. Am vorbit și despre calendar deja, raportul de valoare precedent fusese deja disponibil în luna mai după exercițiul bugetar analizat. Iar astăzi primim acest raport de valoare cu 9 luni de întârziere. A spus și domnul Ferner, dacă primim documentele numai în luna februarie, nu ne ajutați deloc. Sper că ne înțelegeți frustrarea și dezamăgirea și înțelegeți de unde vin aceste observații critice. Poate că există o neînțelegere. Ne spuneți că articolul 318 din tratat uh, nu se referă la aceleași lucruri care fusese realizate în trecut, rapoartele din trecut erau diferite de ceea ce se spune acum în tratat. Eu sunt de acord, rapoartele din trecut erau într-adevăr mult mai aprofundate și aș vrea să ne spuneți mai multe uh, în, același sen- în acest sens. Oh. Mulțumesc, domnule Stas. Ian Mulder are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru prima oară acest uh, raport uh, arată pentru prima oară un declin în performanța Comisiei, ceea ce este regretabil. În calitate de eurodeputați, suntem confruntați cu o problemă. Pentru așa, al 17-lea an, uh, raportul Curții de Conturi este negativ și problema este cum trebuie să reacționăm la acest lucru. În trecut, în majoritatea anilor, Parlamentul a dat această șansă să adoptăm acest raport. Atunci când majoritatea guvernelor europene se confruntă cu dificultăți uh, bugetare, Uh, sunt analizate de comisie, este analizat bugetul și ne confruntăm cu aceeași situație. Comisia este in, uh, ca în, nu este în măsură să dea o aprobare pentru cheltuielile bugetare. Cred că acest lucru este greu de explicat populației. De ce acest lucru nu este posibil după Uh, atâția ani să avem o performanță pozitivă. Mi se pare îngrijorător faptul că în acordul interinstituțional actual există un punct care a fost inserat la cererea Parlamentului în legătură cu rezumatele anuale. Se spune într-un acord între Parlament, Consiliu și Comisie, statele membre trebuie în fiecare an să prezinte sumare anuale și ideea este că statele membre trebuie să fie mai responsabile în legătură cu modul în care gestionează fondurile europene. Aceste rezumate anuale sunt prezentate, însă sunt uh, ținute secrete ă, de secretarul acordului. Cât de ridicol poate să fie acest lucru? ai un acord în trei părți care este pus în aplicare, dar cu consimțământul Comisiei. Al treia semnătură din uh, aceasta, al treilea semnatar nu are uh, acces la aceasta. Nu am fost, uh, nu am putut să aflu după atâția ani ce se întâmplă și dacă Comisia procedează corect. Mulțumesc, domnule Mulder. În acest moment aș vrea să vă dau ocazia pentru că vor avea, vor avea loc, uh, vor fi adresate mai multe întrebări, așa încât, doamna Dei, sunt convinsă că ați observat că dincolo de diviziunile politice avem anumite așteptări dintr-un raport de valoare și avem uh, un număr de întrebări, așa încât poate ați putea să răspundeți la întrebările adresate care să ne dea un licăr de speranță pentru viitor. Mulțumesc. O să încep cu invitația domnului Stasis, pentru că cred că este o neînțelegere aici. În ceea ce privește Comisia, Articolul 318 este adăugire la tot ceea ce facem. De deci, tot ceea ce am făcut până acum uh, contribuie la acest lucru. Nu am considerat că trebuie să facem un compendiu uh, în legătură cu tot ceea ce am făcut. Asta ar fi fost posibil, însă nu cred că ar fi adăugat dezbaterii. Am încercat să găsim ceva în plus față de uh, evaluare care să ne ducă un pas înainte. Și am făcut asta prin uh, evidențierea unor politici în fiecare an care să permită o dezbatere pe aceste politici. Tot ceea ce se face în evaluare este publicat, este pe internet și toate rapoartele de evaluare sunt uh, disponibile. Dacă preferați ceva mai cuprinzător, ca o enciclopedie a evaluării, am putea face acest lucru, dar nu în felul acesta interpretăm în articolul 318. Cred că este important să discutăm între noi și să vedem ce putem să facem care să vă fie de ajutor. Nu are sens să punem totul la oaltă, dar să nu facem niciun progres în felul acesta. Ceea ce este important este modul în care Comisia continuă cu această evaluare, progresează cu evaluarea. Și mă aduc aminte că anul trecut am discutat uh, raportul domnului Ceații Macachis, în special fondurile uh, structurale uh, și această mișcare către o cultură a rezultatelor. Cred că Comisia a făcut eforturi mari să reflecte acest lucru uh, în raportul său. Uh, sigur că discuțiile cu statele membre nu sunt întotdeauna ușoare. S-a pus un accent pe rezultate și uh, pe politicile prioritare care să aibă acces la astfel de fonduri. Sper că vom avea o susținere din partea uh, Parlamentului uh, pentru uh, adoptarea cadrului financiar multianual. Dar lucrurile iau timp. Am Uh, construit uh, propunerea pe evaluările făcute. Dacă analizați raportul pe care vi l-am prezentat, veți vedea foarte clar care este originea arhitecturii cadrului financiar multianual, pentru că există foarte multe posibilități de intervenție, foarte, pe o arie foarte largă și uh, asta nu ar fi permis un raport semnificativ, așa încât am uh, îngustat aria intervențiilor, uh, canton raționându-ne la uh, recomandările pe fiecare stat membru în parte, pe structura guvernanței, așa încât uh, a fost o treabă foarte grea să definim uh, în prealabil ceea ce încercăm să realizăm. După ce programul va rula, vom fi în măsură poate să facem acest lucru. Însă este o modalitate de lucru care progresează și se îmbunătățește pe măsură ce trece timpul. Am spus deja că la mijlocul noiembrie vom avea următorul uh, raport uh, la timp, din punctul nostru de vedere. Nu vom fi în măsură, nu pentru că nu dorim, ci pentru că nu vom reuși să corelăm acoperirea descărcării unui an uh, cu rezultatele de evaluare care vor fi disponibile la vremea respectivă. Trebuie să recunoaștem că vom avea această problemă în viitor, vom vedea cum vom proceda. Uh, sper să primim niște îndrumări din partea dumneavoastră. Cu siguranță am dorit să mergem mai departe și să vedem uh, uh, cum poate să fie această gestionare partajată. Ne așteptăm la cooperare din partea statelor membre și pentru a mă referi la ceea ce a spus domnul Mulder în legătură cu rezumatele anuale, au fost transmise 15 astfel de uh, rezumate. Uh, nu avem acordul tuturor, dar 15 astfel de rezumate au fost prezentate. În ceea ce privește proprietatea, avem o unitate de valoare în fiecare uh, direcție generală. Aceștia uh, sunt cei care îndrumează performanța, dacă vreți. Avem acest sistem înființat. În ceea ce privește relevanța sistemului de audit intern, știți că ei sunt independenți și nu putem să le spunem ce să facă, însă în auditul pe care îl fac există un element tot mai puternic de evaluare a performanței. Și aici văd un curs ascendent în dezvoltare. Vrem ca uh, elaborarea de politici să fie un uh, încerc, înainte de a face noi propuneri, să vedem dacă avem un raport de evaluare și ce ne spune acesta și dacă s-a ținut uh, cont de rezultatele obținute în elaborarea noilor politici în ceea ce facem uh, în uh, viitoarele programe de lucru ale Comisiei. Vom vedea dacă există un raport de evaluare periodic. Facem lucruri care nu sunt toate descrise în acest raport. Am încercat uh, să facem ceva în plus față de tot ceea ce am făcut până acum. Suntem foarte deschiși în discutarea uh, unor uh, elemente mai generale dar nu vom face decât să construim pe ceea ce s-a obținut în alte domenii. Dacă acest lucru nu vine în întâmpinarea dorințelor dumneavoastră, sunt uh, gata să uh, aud sugestii pentru a pune informațiile la dispoziție într-o a doua uh, ediție a acestui raport. Asta nu este o problemă de principiu pentru noi. Președintele, mulțumesc pentru a doua rundă. Am deja șapte colegi care s-au înscris să, să intervină, așa încât vă rog să vă limitați timpul de intervenție. Domnul Garbanian Garbandi este primul. Mulțumesc, domnule președinte. Ideea Europei se află supusă unor presiuni în momentul de față și asta din cauza crizei financiare, crizei monede euro, e legată de faptul că anumite țări nu doresc să, să plătească atât cât plătesc în momentul de față și cred că Toată această problemă a valorii adăugate din partea bugetului european este una dintre modalitățile principale de a aborda această criză europeană. Prin urmare, consider că evaluarea politicii noastre este esențială. Dacă nu putem să demonstrăm, să arătăm că proiectele pe care le finanțăm de la bugetul european nu au o valoare adăugată suficientă, atunci uh, o avem o problemă mai mare decât înainte. Iată de ce cred că mai ales instituții, cum este Parlamentul și Comisia Europeană, trebuie să lucreze împreună pentru ca să găsească o valoare adăugată mai mare. Am fost membru al acestei comisii din 2009 și am fost impresionat de munca Curții Europene de Conturi. Dar am fost mai degrabă dezamăgit de rezultatul multora din politicile noastre. Dacă luăm uh, politica agricolă, apoi uh, programele uh, de agrimediu din cadrul acestei politici generale, nu pot să nu văd câte puțin am realizat cu sumele foarte mari de bani eh, de care dispunem deși sumele în cifre absolute sunt mici, ele totuși uh, sunt semnificative. Cred că ar trebui să ne concentrăm mai mult asupra eficienței politicilor noastre. Iată de ce, cu doi ani în urmă, am pus întrebarea Curții Europene de Conturi în rapoartele anuale. I-am rugat nu numai să vadă ce cheltuim, ci și ceea ce uh, realizăm. Uh, și să spun acest lucru și Comisiei. Mă alătur colegilor mei și uh, consider că trebuie să punem un accent mai mare uh, pe evaluarea politicilor noastre. Președintele, mulțumesc, dragă colega. Aș vrea să subliniez faptul că doamna Dei ne-a spus că trebuie să plece la ora 10 și jumătate. Asta numai pentru a vă informa. Domnul coleg Balcitis domnule președinte. La început aș dori să iau apărarea Comisiei. Este primul raport care se concentrează pe anumite politici și elaborarea unui asemenea raport nu este lucru ușor. Așa încât aș putea să complimentez Comisia. Astăzi avem un raport care ne prezintă o vedere generală asupra ceea ce se întâmplă și sperăm să promoveze înțelegerea comună între Parlament și Comisie. De asemenea, ne ajută să înțelegem ce rezultate am dori să realizăm cu fondurile pe care le avem la dispoziție. Dar am o întrebare. În 2009, domnul Barroso și-a prezentat uh, programul de acțiune și spunea că procesul Bolonia nu funcționează prea bine și că sistemul de învățământ nu este competitiv și că am rămas în urma Statelor Unite, Japoniei și chiar în urma Chinei. Spunea de asemenea că avem nevoie de o reformă esențială a sistemului de învățământ. Aș dori să vă întreb ce s-a făcut uh, din acest punct de vedere? Pornind de la declarațiile date de domnul Barroso acum doi ani și jumătate, s-au făcut oare progrese în domeniul învățământului și în domeniul cercetării și ce credeți că vom uh, Uh, realiza obiectivele stabilite de domnul Barroso. Mulțumesc, domnule Balcite, spune președintele, domnul Savama. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi foarte succins și nu voi intra în detalii, dar vreau să spun ceva ca nou venit. Cu tot respectul pot să vă aduc uh, salutul lumii din afară, și anume, iată ce cred eu lucrul cel mai important, apropo de ce dezbatem astăzi aici, este cum sunt, vă, sunt văzute toate aceste lucruri de cetățenii Uniunii Europene. Iată de ce aș vrea să-mi uh, fac ecoul celor spuse de colegii, de antevorbitori, Fielner, Tzatzik, Markakis. Însă vreau să subliniez un aspect important ce spunem noi aici trebuie să aibă sens. Și sigur că veți primi din partea noastră un fel de consiliere, de ghidare, trebuie să cooperăm, dar, cum spuneam, lucrul cel mai important este să le spunem uh, cetățenilor ce obțin cu banii lor. De-aia suntem noi aici. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Țați Marcache are cuvântul acum. Aș vrea să fiu de acord cu cele spuse de doamna Dei apropo de fondul de coeziune. E adevărat, uh, Comisia se concentrează mai mult pe rezultate și vreau să vă felicit și nu trebuie să vă fie rușine. De ce nu ne spuneți acest lucru în raport? Asta am fi așteptat. Dacă ne spuneți că suntem invitați să intrăm într-un dialog cu dumneavoastră cum să ne redactăm raporturile, atunci uh, care trebuie să plecăm de la rapoartele Parlamentului adoptate cu largă majoritate. Anul trecut, raportul de anul trecut și raportul de anul acesta va fi un ghid pentru dumneavoastră. Sigur că noi putem face și un raport din proprie inițiativă pe tema evaluării. Mulțumesc foarte mult. Domnul Fielner are acum cuvântul. Mulțumesc. În primul rând, mă bucur că Vom primi un raport mai timpuriu în noiembrie. Sigur, am înțeles că nu există o potrivire directă, dar trebuie să fie ceva fezabil, iar noiembrie e mai fezabil decât ce am primit anul acesta. Însă e cam bizar, pentru că nu discutăm uh, substanța a ceea ce avem aici, ci discutăm procesul, dar probabil că e rezultatul faptului că e primul an când se face acest lucru. Așa încât cred Aș dori să adaug ceva la uh, ce aș vrea eu să vă invit să vă gândiți mai mult. Și apoi indicatorii de performanță, care nu au fost chiar prezentați aici. Nouă ne plac indicatorii de performanță. În al doilea rând, trebuie să avem o descriere clară a situației inițiale, așa, o linie de bază ca să putem evalua dacă acțiunile întreprinse au fost utile sau nu. În al treilea rând, noi știm cu toții că programele sunt lungi, că este greu să știm care sunt rezultatele, dar trebuie să definim, eu știu, niște măsuri intermediare, niște pași intermediari, ca să vedem că dacă din punct de vedere al rezultatelor reușim să facem ce ne-am propus și ajung, ne apropiem de rezultatele finale. Și în al treilea rând, tratat textul se concentrează pe rezultatele obținute, iar pentru mine asta înseamnă o raportare deschisă care trebuie evitată. Deci pentru anul viitor ar fi anumite lucruri pe care aș dori să le punem la punct împreună cu dumneavoastră astfel încât uh, să vă putem comunica clar ce dorim. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Fielner! Doamna Dei, sunt uh, conștientă că se așteaptă foarte mult de la dumneavoastră. Hermann Hesse, un scriitor german, spunea odată că orice început are un spirit magic, transmite un spirit magic. Adică nu știu uh, dacă dumneavoastră veți reuși să ne fermecați pe noi cei din Comisia Cont. Poate că așteptările nu sunt atât de înalte sau atât de idealizate, dar însă noi avem așteptări foarte concrete de la dumneavoastră. Noi, Comisia de Cultură ne spune că ei se tem că Parlamentul uh, a luat hotărârea ca această comisie să nu dea bani pentru niciun fel de prezentare la televiziune, dar vorbim aici despre evaluare și am dorit ca acest lucru să se întâmple în realitate. Puteți oare să ne asigurați dacă în viitor o să știm dacă aceste hotărâri ale Parlamentului vor fi puse în aplicare. Aceasta este întrebarea mea în concluzie. Deci poate vă referiți la cele spuse de colegi. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Am să încep uh, cu primul comentariu despre plus valoare. Sunt de acord cu el. Ați văzut că este un raport uh, foarte substanțial uh, publicat de comisie privind plus valoarea și uh, în felul acesta le explicăm cetățenilor unde se află plus valoare. E plin de exemple cu cifre, cu se indică modul în care Uniunea Europeană a produs o schimbare în viața cetățeanului obișnuit. Și nu putem să repetăm toate aceste chestii în acest raport, pentru că nu văd unde ar fi fost plus valoarea. Sigur că noi știm că tot ce facem în acest domeniu este pus la dispoziția acestei comisii și încercăm să facem mai mult decât atât, evident. Ne putem, uh, putem reveni la un fel de compendiu a ceea ce facem, dacă asta dorește comisia și bineînțeles că așa o să facem. Dar noi am încercat ceva mai inovator, să distilăm cumva acest raport de evaluare sau rapoartele de evaluare deja existente Vreau să-l asigur pe domnul Fielmer că indicatorii de performanță și toate acele etape intermediare există în această propunere. Toate e, e, reies din experiența de evaluare și au fost incluse în noua propunere, dar trebuie ca această nouă propunere să fie adoptată, să se lanseze programul, deci o să mai doreze ceva. În ce privește învățământul, Cred că s-au întâmplat foarte multe lucruri de când a vorbit președintele Barroso în 2009, mai ales în abordarea 2020. După cum știți, există acolo niște ținte cuantificate, două se referă la învățământ unul la cei care ies din școală fără să obțină un titlu și altul se referă la absolvenții de învățământ superior. Noi urmărim progresele fiecărui stat membru unele se descurcă mai bine și îndeplinesc statele, altele, ă, țintele, altele nu. Deci ne putem concentra asupra statelor care nu fac ce trebuie și să încercăm să vedem ce putem face pentru a le ajuta. Sigur că ascultăm, ă, punem la punct mecanismele și le urmărim, dar nu, este, nu se întâmplă așa de repede în ceea ce privește rezultatele, pentru că trebuie să definim uh, ingredientele pe care statele membre trebuie să le pună în uh, aplicare și acum este al doilea an în care urmărim țintele privind învățământul pentru fiecare stat membru și vedem unde mai e nevoie de investiții. Cred că asta aș, e tot ce aș dori să spun acum, domnule președinte. Sigur că am preluat uh, cele spuse în timpul acestei discuții, dezideratele exprimate dar eu cred că ele sunt realizate într-o mare măsură, poate că în maniere diferite. Sigur că putem să facem un compendiu pentru anul trecut, să descriem tot ce facem în ce privește evaluarea, dacă asta dorește Comisia. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă Dei, pentru răspunsurile dumneavoastră și pentru faptul că ați discutat cu noi. Aș dori să accentuez ce a spus domnul Balcitis. Vă mulțumim foarte mult pentru acest prim raport de evaluare și din câte înțeleg eu, dumneavoastră ne oferiți să exprimați opiniile noastre apropo de cum putem pune la punct un sistem comun de evaluare și de standardizare, de standarde comparative. Cred că în felul acesta ne putem formula cererile apropo de acest sistem de standarde comparative. Vă mulțumim foarte mult și ne vedem data viitoare. Ok, ok, great. Ok, the next, uh, the next... Bun. Următorul uh, punct de pe ordinea de zi va fi abordat puțin diferit decât uh, am menționat inițial. Avem de a face cu un raport special al Curții de Conturi cu privire la instrumentele de inginerie financiară pentru IMM-uri și raportorul nostru este domnul Rivelini, iar v-aș propune să începem prin a face schimbul de opinii. Și în acest sens îi urez pentru început reprezentantului Curții de Conturi, domnul Harald Noack și îi dau deja cuvântul. Stimate domnule președinte, stimați deputați, mă bucur să mă aflu în fața dumneavoastră, așa cum spuneam și în decembrie. urma să pregătesc un uh, raport special, special care a, uh, raport care a fost uh, uh, finalizat între timp și se referă la instrumentele financiare pentru IMM-uri cofinanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională. Am pregătit uh, și o prezentare pentru a vă supune atenției acest raport. Avem de-a face cu o premieră, dacă putem spune așa. Raportul va fi publicat în mod oficial săptămâna viitoare și procedura normală spune că întâi se publică raportul și apoi se face prezentarea, însă sunt gata să procedez invers și să vă vorbesc întâi. De asemenea, v-am transmis uh, în avans uh, exemplarul electronic al acestui raport săptămâna trecută și uh, marțea trecută am avut de asemenea ocazia să am un schimb de opinii cu raportorul responsabil de acest subiect, domnul Rivelini, prezentându-i concluziile principale ale acestui raport. Colega mea mă va ajuta cu uh, slide-urile și eu vă voi vorbi despre următoarele puncte. În primul rând, voi defini despre ce instrumente financiare este vorba în contextul politicii de coesiune, apoi vă voi prezenta care sunt motivele principale pentru realizarea unui astfel de audit și voi continua cu obiectivele, câmpul de aplicare al auditului și voi uh, finaliza vorbind despre constatările auditului, concluziile și recomandările noastre, sigur așteptând întrebările și comentariile dumneavoastră. Dacă uh, considerați că este necesar uh, uh, de asemenea, îmi cer scuze, stimați um, deputați, dacă este necesar, mă voi referi și la anumite abrevieri pe care le găsiți în glosarul acestui raport. Doamnelor și domnilor, instrumentele financiare sunt diferite de subvențiile tradiționale. În cadrul politicii de coeziune a Uniunii Europene, instrumentele financiare pentru IMM-uri sunt legate de capitalul propriu, împrumuturi și uh, împrumuturi de fonduri de garantare care aduc uh, un sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii. După ce au utilizat aceste instrumente, IMM-urile trebuie să le returneze pentru ca altele să poată să uh, le utilizeze până la epuizarea fondurilor. De aceea este vorba despre uh, o asistență de tip revolving, care se reciclează și în acest mod aceste uh, fonduri sunt reutilizate. Dincolo de actorii tipici implicați în gestionarea și, și monitorizarea acestor fonduri de coeziune. Aceste tipuri de instrumente necesită o implicare activă a uh, partenerilor publici și a intermediarilor din sectorul privat, de obicei bănci. Unul din obiectivele implementării instrumentelor financiare, așa cum uh, a spus uh, și Comisia și este atragerea de finanțări suplimentare de la investitori privați. Și aveți asta uh, pe, pe slide-ul dumneavoastră. Acești investitori sunt structurați în general în jurul unui fond de participație pe care îl aveți în centrul graficului, totuși această structură nu este obligatorie. Politica de coeziune vizează întărirea coeziunii economice, sociale și teritoriale în Uniunea Europeană prin reducerea disparităților dintre regiunile europene. În acest sens, obiectivele principale, obiectivul principal al politicii este să asigure creștere, să creeze locuri de muncă în zonele eligibile pentru aceste fonduri. Instrum- întreprinderile mici și mijlocii sunt uh, considerate a fi uh, scheletul uh, economiei europene și reprezintă 99% din toate întreprinderile active și sunt uh, extrem de importante pentru susținerea inovației și a creșterii. Utilizarea instrumentelor financiare nu este una nouă. Uh, este adevărat uh, însă că um, dobândesc din ce în ce mai multă relevanță financiară. În perioada de programare 2007-2013 au existat 400 de au fost create 400 de fonduri pentru implementarea acestor acțiuni, iar uh, suma a depășit 10 miliarde de euro. Așa cum s-a spus în al cincilea raport privind coeziune, aceste fonduri își propun să joace un rol esențial în structurarea uh, politicii de coeziune după 2013. Criza financiară um, a sporit dificultățile cu care se confruntă IMM-urile în accesarea finanțării de care au nevoie pentru a-și uh, îndeplini activitățile. Actorii principali uh, cu care lucrează Curtea, Comisia dumneavoastră sau Parlamentul în general au demonstrat din ce în ce mai mult interes um, cu privire la performanțele acestor uh, fonduri în vederea îndeplinirii obiectivelor politicilor europene. Obiectivul principal al auditului nostru a fost de a evalua dacă cheltuielile din Fondul European de Dezvoltare Regională privind instrumentele financiare pentru IMM-uri au fost efect, eficiente și eficace. În acest sens, auditul s-a concentrat pe trei aspecte cheie. În primul rând, calitatea evaluării Uh, necesităților de finanțare nesatisfăcute pentru IMM-uri, pentru care este nevoie de intervenții publice pe piață. În al doilea rând, adecvarea cadrului uh, reglementar privind Fondul European de Dezvoltare Regională pentru implementarea acestor instrumente și eficacitatea și eficiența instrumentelor financiare în îndeplinirea rezultatelor. Și, într-adevăr, cu cât aceste instrumente sunt mai eficiente și mai eficace, cu atât contribuie mai mult la creștere și la ocupare. Auditul a acoperit perioada 2006 și 2007-2013. Pentru perioada de programare 2006 toate proiectele au fost finalizate și majoritatea sunt încheiate sau sunt în curs de a fi încheiate de a fi lichidate. Pentru perioada 2007-2013, după 3 la 6 ani, fondurile vor ajunge la o viteză de croazieră a implementării. Auditul s-a realizat la nivelul Comisiei, incluzând și Fondul European de Investiții ca un actor cheie analizându-se implementarea acestor fonduri și la nivelul statelor membre. S-a selectat un eșantion de 34 de operațiuni de capital și datorii din 5 uh, state membre. Uh, acest eșantion a reprezentat aproape 40% din uh, sumele angajate în perioada de programare 2007-2013 și s-a asigurat o distribuire adecvată a Um, instrumentelor financiare în funcție de tip, capital propriu, uh, sisteme de garantare și împrumuturi, de asemenea și din punct de vedere al uh, echilibrului geografic a structurilor de finanțare. În plus, au fost uh, recoltate și um, uh, informații suplimentare din declararea de asigurare a Comisiei. Uh, Uh, din auditurile realizate de curte în șapte state membre. Există așadar date în acest raport care provin din Germania, Estonia, Grecia, Italia, Polanda, Spania și uh, Regatul Unit. Pentru a avea o viziune mai completă asupra acestor instrumente, Curtea a analizat bunele practici ale programelor renumite la nivel internațional, cum este programul de uh, recuperare din Germania sau programul uh, Marshall, de asemenea programul din Israel sau companiile de investiții pentru întreprinderile mici din Statele Unite ale Americii. De asemenea, s-au uh, selectat indicatori de comparație și în uh, programele principale ale Uniunii Europene. Este vorba mai ales de facilitatea de start up, ETF, de asemenea GIF uh, pentru instrumentele de mm, împrumut și de capital propriu și mecanismele de garantare. Toate aceste uh, instrumente au aceeași logică ca și uh, cele din uh, politica de coeziune și au aceleași obiective de a încuraja creșterea, de a crea locuri de muncă prin dezvoltarea uh, IMM-urilor cu ajutorul instrumentelor financiare. Diferența principală este legată de constrângerile managementului partajat și uh, caracterul obiectivului de coeziune, caracterul regional al obiectivului de coeziune. Însă, aceste analize comparative au fost foarte utile pentru a indica zonele în care este nevoie de o îmbunătățire a procedurilor. De asemenea, s-a evaluat capacitatea subvențiilor publice de a atrage finanțare și din sectorul privat. În acest sens, s-a stabilit uh, um, un factor de echilibrare prin evaluarea Uh, sumelor puse la dispoziția IMM-urilor din contribuții publice în cadrul programelor operaționale. Concluziile curții pot fi grupate în trei categorii. Prima categorie se referă la calitatea fin- a evaluării privind necesitățile de finanțare ale MMU-urilor, necesități încă nesatisfăcute. În acest sens, nu s-au făcut astfel de analize pentru perioada de programare 2000-2006. Situația s-a schimbat, însă în perioada actuală de programare, 2007-2013, și aici, în ciuda unei uh, uh, obligații legale, s-au încurajat astfel de analize care au fost finanțate de către Comisie prin Fondul European de Investiții la solicitarea statelor membre deși acest fond a identificat și a cuantificat nevoile de acțiune în sectorul public și a identificat și îmbunătățirea necesară, necesară calitatea acestor analize a fost diferită de la un stat membru la altul. În general, aceste evaluări au fost făcute în mod independent față de programele operaționale și, și au existat întârzieri care au condus la o alocare suboptimă a acestor fonduri. Nu a existat o analiză independentă a calității acestor uh, analize, însă Banca Europeană de Investiții a publicat în 2011 un raport prin care a spus că aceste evaluări au fost parțial nesatisfăcătoare, explicând de ce. The second team... Cea de-a doua echipă se referă la caracterul uh, adecvat uh, al uh, FEDER pentru instrumentele financiare. Aici, principala critică a curții se referă la faptul că, în ciuda ponderii tot mai mari a acestor instrumente, regulamentul până în 2013 nu a ținut cont de natura specifică a Uh, diferitelor instrumente financiare. Drept consecință, aceste instrumente se aplică cu un temei juridic care a fost inițial hotărât pentru granturi. Sistemele de control și de monitorizare nu au fost adaptate pentru o gestionare adecvată a acestor instrumente linii directoare specifice din partea Comisiei au fost uh, prezentate în, două, în februarie 2011 la mijlocul perioadei de programare, deci nu suficient de, de vreme. Mai mult, uh, dată fiind natura sa, această orientare nu are un caracter obligatoriu din punct de vedere juridică. juridic. Din punct de vedere al curții, acest lucru a împiedicat uh, posibilitatea de a exploata Uh, eficiența și eficacitatea instrumentelor financiare. Mergând puțin mai aprofundat în această analiză, Curtea a identificat patru uh, slăbiciuni principale care persistă și în urma notelor de îndrumare uh, prezentate de comisie. Acestea sunt următoarele. Uh, Uh, un efect de pârghie insuficient uh, și dispoziții uh, în ceea ce privește acest fond renoibil, revolving. În al doilea rând, posibilitatea de a face alocări nejustificate a instrumentelor financiare. Raportul arată un exemplu uh, de fond uh, supradimensionat uh, în raport cu fondul de garantare. Vă atrag atenția asupra paginii 25, caseta 2 a raportului. Apoi, posibilitatea de a recurge în mod nejustificat la un tratament preferențial al sectorului privat. De asemenea, se dă un exemplu în care uh, riscurile fondurilor de capital sunt suportate aproape în întregime de sistemul, de uh, sistemul public, în vreme ce câștigurile uh, sunt uh, limitate. În al patrulea rând, condiții de eligibilitate care nu sunt clare pentru uh, capitalul de exploatare. Alți uh, aspecte aspecte ale FEDER care împiedică eficiența instrumentelor financiare sunt uh, complexitatea structurii de management uh, partajat și posibilitatea de a crea fonduri care sunt sub nivelul masei critice care poate să permită înțelegerea uh, fondurilor pentru că sunt costuri administrative uh, ce nu sunt uh, suficient de diversificate uh, la nivelul unui număr diversificat de uh, IMM-uri. Curtea a evaluat și eficiența fondurilor, instrumentelor financiare ale FEDER pentru obținerea de rezultate. Performanța acestora a fost afectată în mod negativ de întârzieri uh, majore în instituirea acestor instrumente. Timpul prețios care s-a pierdut uh, periclitează principalul avantaj al acestui uh, tip de asistență rambursabilă, și anume capacitatea de a recicla fonduri în cadrul programului 2007-2013, perioade de programare 2007-2013 și dincolo de acestea, pentru că nu există nicio obligație de a continua după încheierea pro, eh, perioadei de eh, programare. Al doilea aspect de ținut minte este cel al rezultatelor slabe FEDER în atragerea de fonduri eh, către aceste instrumente în comparație cu alte programe comunitare pentru întreprinderi mici și mijlocii. Uh, ratele de îndatorare pentru fondurile de garantare au fost mai mare decât pentru fondurile de împrumuturi și de capital și uh, celor obținute de facilitatea SMEC. Rata de îndatorare a fost mai scăzută în comparare cu alte programe IMM uh, cuantificate la nivelul acelor state membre la vremea respectivă. Recomandările încearcă să abordeze principalele slăbiciuni identificate. În primul rând, este important să ne asigurăm că instrumentele viitoare sunt uh, instituite numai după o evaluare robustă a decalajelor de finanțare și uh, alocarea fondurilor care să fie consecventă cu această evaluare. Cadrul de reglementare ar trebui să fie adaptat naturii și caracteristicilor instrumentelor financiare pentru a evita deficiențele actuale. Între timp, lumea se mișcă în continuare și noul uh, regulament uh, financiar și propunerea de uh, coeziune după 2013 se află pe masa legiuitorului. Curtea a prezentat avize pentru ambele texte legislative. Aceste avize au fost uh, prezentate de David uh, Bostock și domnul Fazecaș acestei comisii. Ambii consideră că aceste propuneri, așa cum uh, se prezintă, abordează doar parțial problemele pe care tocmai le-am menționat. Dacă este posibil, Curtea recomandă statelor membre să utilizeze posibilitatea care există în cadrul FEDER de a include uh, toate instrumentele de finanțare, de cofinanțare într-un singur program operațional. Portugalia a făcut acest lucru pentru fondurile de garantare cu rezultate bune. Sistemele de control și de monitorizare trebuie să se adapteze acestor instrumente și uh, să fie despărțite de uh, alte tipuri de granturi. Indicatorii de performanță trebuie să fie uh, aprobați uh, de comisie autoritățile statelor membre. Conceptul important de leverage și reciclarea fondului trebuie să fie uh, definit mă scuzați, în uh, regulament Uh, Comisia trebuie să uh, solicite uh, rate de îndatorare minime obligatorii. Aceste instrumente nu trebuie să concureze unele cu altele. Instrumentele care sunt 100% private vizează obținerea unor rezultate clare. Comisia trebuie să analizeze posibilitatea de a da statelor membre posibilitatea de a uh, avea structuri off-the-shelf pentru instrumentele financiare pentru IMM-uri. și Sunt date exemple în raport. Aceste recomandări, dacă pot fi uh, aplicate în cadrul uh, cadrului de politică a coeziune, Comisia trebuie să analizeze modalități alternative de a continua asistența acordată întreprinderilor mici și mijlocii prin astfel de instrumente financiare. Ne bucurăm să vedem că Comisia nu uh, a stat uh, inactivă după perioada de audit, ci a dezvoltat uh, o metodologie specifică de audit pentru instrumentele financiare și a adus amendamente regulamentului financiar actual pentru a ține cont de datele pertinente referitoare la punerea în aplicare a instrumentelor financiare. Și în felul acesta a ținut cont de recomandările uh, făcute în raportul anual al curții din 2010. Comisia a elaborat două uh, lucrări privind uh, instrumentele financiare și anume Uh, documentul uh, de lucru privind uh, instrumentele financiare în politica de coeziune și apoi un raport privind punerea în aplicare a instrumentelor financiare în 2010. Se arată cum au fost puse în aplicare aceste instrumente în ansamblul Uniunii Europene. De asemenea, Comisia a prezentat o propunere de cadru de reglementare pentru cheltuielile uh, de coeziune după 2013. Sper din toată inima că toate acestea vor contribui la o mai bună utilizare a fondurilor europene. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, mulțumesc, uh, domnule Noac. Este un raport extrem de important. Președintele Barroso și vicepreședintele Tajani au repetat cât de importante sunt uh, IMM-urile 99% uh, din aceste uh, companii au mai puțin de 15 angajați și totuși sunt un motor a dezvoltării noastre. Este important uh, să avem o discuție detailată, aprofundată a tuturor acestor chestiuni. Aș atrage uh, atenția colegilor uh, asupra uh, timpului. O să dau cuvântul directorului general. Salut prezența sa în cadrul comisiei, dar Cred că ar trebui să purtăm o succintă discuție pe marginea raportului. Domnul Fielner și apoi doamna Ayala Sender, care doresc să vorbească. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îi mulțumesc doctorului Noac pentru prezentarea sa și Uh, pentru cooperarea instituțională pe care ne-a propus-o. Săptămâna trecută s-a vorbit de un briefing pentru pregătirea uh, întâlnirii de astăzi. Prezentarea s-a ilustrat pe deplin concluziile uh, auditului făcut de Curtea de Conturi în ceea ce privește instrumentele financiare pentru perioada 2006-2007 până în 2009. Sunt multe aspecte care uh, ar trebui aprofundată, însă trebuie să fiu succint și atunci aș dori să mă concentrez asupra problemei uh, cele mai importante și în final probabil că o să fac câteva uh, comentarii rezumative. Sunt pentru instrumentele financiare, mai ales atunci când suntem confruntați cu o criză sunt uh, pentru cele care încurajează creșterea, uh, ocuparea, dezvoltarea economică. Totuși, nu putem să negăm faptul că există decalaje, neajunsuri uh, enorme în Uh, pe care uh, Curtea de Conturi uh, le-a examinat în această perioadă financiară. Există decalaje și neajunsuri atunci când este vorba despre efectul de levier și de efectul multiplicator. Dacă analizăm datele propuse, atunci ne dăm seama că efectul de levier, mai ales în domeniul capitalului, este unul adică nu există niciun efect, sau poate să meargă până la 1,75. Și există și un lucru și mai rău. Dacă analizăm rata de levier uh, al instrumentelor de credit, rata este între 1 și 1,65, deci chiar mai prost. Și ca și cum lucrurile nu ar fi destul de proaste, Comisia Europeană crede, în mod nejustificat, atunci când uh, ia în considerare rata de cofinanțare a statelor membre atunci când analizează efectul de multiplicare, Curtea de Conturi consideră că acest lucru trebuie privit ca o contribuție obligatorie uh, la buget și deci nu trebuie să se țină seama de ea atunci când se calculează efectul multiplicator. Totuși, acest uh, efect pentru instrumentele de garantare, efectul multiplicator, este destul de bun, aș spune că este pozitiv, merge uh, de la 4 până la 700% uh, din valoarea capitalului. Curtea de conturi nu pare să aibă încredere în uh, cifrele date de comisie, 12 miliarde. Aș aprecia dacă am primit un răspuns în scris, defalcat pe fiecare fond și pe fiecare stat membru. Aș aprecia acest lucru. O altă chestiune importantă este faptul că nu există o evaluare reală Uh, a deficitului de finanțare în perioada 2000-2006 nu s-a făcut o evaluare adecvată a acestui decalaj de finanțare. În vreme ci din 2007 până 2013, Comisia Europeană și Fondul European de Investiții au îndemnat statele membre să facă astfel de evaluări. Potrivit curții, 55 de evaluări au fost depuse este extrem de important să uh, facem o uh, evaluare a deficitului de finanțare. Și acest lucru nu trebuie să se refere numai la beneficiarii statelor membre, uh, ci și la regiunile individuale. Vreau să semnalez acest lucru și includ acest punct în raportul meu. Este extrem de important să vedem ce domenii și ce priorități trebuie promovate în primul rând. acolo unde riscul este mare, poate că instrumentele financiare puse la dispoziție ar trebui să uh, fie mai puține. Cred că multe dintre aceste rezultate sunt uh, inadecvate. Mă gândesc la indicatorii programelor operaționale, printre altele. Aceștia nu sunt uh, adaptați astfel încât să țină cont de caracterul specific al uh, instrumentelor de inginerie financiare în multe cazuri, fondurile alocate nu au fost utilizate pentru scopurile propuse și există niște exemple clare. Aș dori să fac niște concluzii, să, să trag niște concluzii. Date fiind aceste deficite, aceste decalaje, uh, Uh, toată lumea s-ar fi așteptat să fie împotriva acestor instrumente și totuși cred că aceste instrumente financiare au un potențial uriaș uh, pentru Europa. Iată de ce sunt uh, în favoarea acestor instrumente financiare atâta vreme cât mergem pe aceeași cale și avem o platformă operațională pe care să o menținem. Comisia Europeană a realizat că există neajunsuri foarte mari în acest domeniu. Toate acestea decurg din faptul că instrumentele financiare au fost instituite fără un cadru juridic specific, ceea ce a îngreunat uh, evaluarea lor. O să avem în curând un nou regulament financiar și împreună cu doamna Gresle sunt raportor la acest nou regulament și există un capitol aparte care analizează acest aspect. Încercăm să umplem multe dintre golurile uh, legislative și să uh, evităm uh, uh incertitudinea juridică. Uh, în capitolul 8 uh, sunt prevăzute aceste lucruri și în felul acesta vom reuși să depășim greutățile menționate de Curtea de Conturi. Aș dori să rog Curtea de Conturi Europene să ofere o explicație în scris în legătură cu costurile uh, operaționale de exploatare și de management uh, aferente acestor uh, fonduri, pentru că nu ni s-au dat aceste informații. Și acum mă întorc către Comisia Europeană și spun că aș aprecia să primim primim detalii suplimentare în legătură cu actele delegate care decurg din uh, regulamentul financiar, cum vor fi acestea în conformitate cu acțiunile uh, concrete uh, pe care vizează să le adopte. E vorba de 662 din 2011. Deci comunicare 662 din 2011. Este foarte important să ne asigurăm că metodologia și metodele de evaluare sunt, sunt uh, uniforme și uh, nu ca cele care sunt utilizate în momentul de față, care, permi, care nu permit uh, obținerea de date pertinente. Cred că trebuie să armonizăm metodologia, să facem tot ce ne stă în putere pentru că acest lucru să devină o realitate. Aș aprecia să primim cifre în legătură cu uh, finanțarea uh, care este pusă la dispoziția statelor membre, defalcată pe state membre și pe uh, domenii. No. Mulțumesc. Domnul Fielner este următorul vorbitor. Vorbitorul nu folosește microfonul. Mulțumesc pentru această prezentare. Instrumentele de inginerie financiară ne-au dat multe dureri de cap uh, pe parcursul acestei proceduri de descărcare de gestiune. Și acum n-ați făcut decât să sporiți durerea de cap. Pentru că, așa cum spunea Comisia, pe bună dreptate, sunt proiecte de mare risc și mai mult decât atât ne-au lipsit instrumentele juridice de gestionare. Uh, Lucrul acesta are și foarte clar din cele spuse de comisie. Acestea fiind spuse, trebuie să fiu de acord cu domnul Rivelini și anume că uh, aceste instrumente au un rol de jucat, însă rolul acesta trebuie să fie limitat, foarte bine definit și trebuie să se bazeze pe evaluări foarte clare și profunde apropo de momentul în care trebuie puse în aplicare. Am două întrebări. În primul rând, văd uh, că aici Curta ne spune că datorită politicii de coeziune uh, regională au fost stabilite niște instrumente sub masa critică. Și vreau să întreb uh, Comisia în ce măsură există stimulente de creare a acestor instrumente care să aibă masă critică Știm uh, foarte clar că regionalizarea este un element important al politicii de coeziune și poate și curtea ar trebui să ne spună ceva. Apoi, la pagina 7, în documentul comisiei, uh, Există un element care mi-atrage atenția și mă surprinde, pentru că acolo se spune că Comisia are nevoie de raportare voluntară din partea statelor membre pentru a-și pregăti conturile anuale pentru 2011. Știm că a fost o durere de cap imensă în 2010 și aici se spune că tot va fi o durere de cap pentru 2011. Eu mă gândeam că regulamentul amendat, modificat, care a fost adoptat în decembrie anul trecut, va fi rezolvată această problemă. Și mă întreb de ce nu ne-am ocupat de această chestiune atunci. Poate comisia ar putea să-mi explice cum stau lucrurile. A fost o durere de cap în 2010, am știut-o clar înainte de a adopta uh, anul trecut, în decembrie, legislația modificată și de ce n-am rezolvat noi problema asta? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Aș dori să subliniez un lucru că pe 30 martie 2000, mai 2012 raportul va fi prezentat și vom avea posibilitatea să dezbatem acest raport. Curtea de conturi a solicitat ca raportul să fie abordat în mod specific pentru că trebuie să vedem și propunerea Comisiei privind instrumentele financiare de acum până în 2013. Deci colegii care doresc să vorbească să analizeze raportul special ca să avem timp la dispoziție să putem uh, dezbate împreună cu domnul Defa, doamna Ayala Sender, Inge Glesner, domnul Ceaci Markakis și doamna Ivanova. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Noac pentru prezentarea făcută. A fost o prezentare clară și pedagogică și vine într-un moment în care ne ocupăm de pregătirea regulamentelor pentru următoarea perspectivă financiară. Unul dintre aspectele novatoare este utilizarea noilor instrumente financiare pentru diferite domenii ale bugetului Uniunii care ies către capitalul privat. Vreau să pun o întrebare. La un moment dat se spunea că există că apar niște consecințe pozitive ca urmare a capacității acestor instrumente pentru IMM-uri. Dar lucrul acesta nu a dus exact la generarea unui aport de capital privat Uh, față de alte mecanisme folosite pentru IMM-uri în Uniunea Europeană. Deci vreau să pun două întrebări. De ce se întâmplă așa? Pentru că IMM-urile nu sunt obișnuite cu aceste noi instrumente și sunt mai obișnuite cu altele și uh, apoi ce alte instrumente pentru IMM-uri are Uniunea Europeană care au reușit să atragă capital privat mai mult? Pentru că adevărul este Eh, la Comisia TRAN avem foarte multe dificultăți atunci când se pune problema ca fondurile publice să atragă capital privat. Și acum dacă vorbim despre apropierea prea puțină între regulamentele actuale și cele care ar trebui să cuprindă aceste măsuri, aș dori să fac o observație și anume, uh, unde sunt greșelile apropo de nou regulament? Regulamentul referitor la aceste noi instrumente financiare nu este suficient. Nu. Se spunea că în februarie 2011 Comisia a fost asistată. Mă gândeam dacă a fost chiar uh, reală, dacă a fost uh, bună sau că este nevoie de alte formule legislative sau de alte formule. Apoi, participarea Băncii Europene de Investiții în ce măsură a avut un uh, rol pozitiv uh, pentru aceste instrumente. De exemplu, în transporturi se vor folosi uh, Banca Europeană de Investiție și este fundamentală, ca și pentru unele din agențiile executive. Deci mă gândesc dacă există suficient de multă cunoaștere la instituții din acest punct de vedere sau dacă nu trebuie să prevedem o altă posibilitate. Și apoi se mai vorbește aici despre posibilitatea ca recomandare ca aceste instrumente financiare să folosească subvențiile. Aș vrea să ne dea niște exemple. Instrumentele financiare, în mare parte, mai ales în proiectele mari, pe termen mediu și lung, o parte sunt subvenții și o parte sunt instrumente financiare, dar aș vrea să știu dacă această separare este definitivă sau există vreo formă de cooperare pentru a facilita accesul la fonduri. Și apoi, se vorbește despre țări ca Germania, Spania, Portugalia, unde există întreprinderi cu mai puțin de 500 de lucrători care sunt întreprinderi medii în unele țări, în Spania ar fi întreprinderi mari, deci ar trebui să discutăm și dimensiunea întreprinderilor. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Iala Sender. Doamna Gressler are acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Raportul acesta ne face să ne gândim, domnule președinte. Vreau să spun că am auzit o poveste foarte frumoasă despre hainele împăratului, dar știm că împăratul nu are haine. Nu vorbim aici despre instrumente care apar să fie un panaceu universal, dar nu sunt un panaceu universal ne analizăm costurile administrative și în totală lipsă de transparență și a reieșit foarte clar acest lucru pe baza raportului. Ce se întâmplă cu costurile administrative? Ce știm despre ele? Prima întrebare pe care a pus-o Curtea de Conturi și apoi Aș dori să știu de la comisie dacă e aici cineva de la DG ECFIN. Vreau aș vrea să știu care este interpretarea acestei direcții generale apropo de raportul Curții de Conturi. Analizând regulamentul financiar, uh, cred că ar fi important ca această direcție generală uh, să ne spună ce crede despre această încredere în noile hainele împăratului, domnul Ceații Marcachis. Mulțumesc, mulțumim domnului Noac. Aș vrea să vă mulțumesc pentru acest raport interesant care pare relevant într-o mare parte pentru politica de coeziune. Totuși, Curtea recomandă includerea tuturor instrumentelor financiare FEDER pentru IMM-uri. Este recomandarea 7.f dar recomandarea aceasta este împotriva logicii politicii de coeziune și nu vine peste regionalizare. Nevoile unei regiuni dintr-un stat membru pot fi diferite de nevoile altor regiuni din alte state membre și ar putea să afecteze eficiența acestor instrumente. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Ivanova are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să Mă scuz că n-am uh, participat la toată prezentarea, am participat la vot la Comisia IMCO. Vreau uh, să felicit Curtea pentru activitatea foarte bună. Cred că este un raport venit la momentul oportun datorită importanței acestor instrumente care creează un efect de pârghie și prin faptul că ar putea să sporească numărul de beneficiari pentru a le spori utilitatea, trebuie să înțelegem foarte clar care este eficiența folosirilor pentru cetățeni, pentru IMM-uri, pentru întreprinderi. Au reieșit din raport câteva domenii de preocupare rolul uh, evaluării acestui decalaj dintre cerere și ofertă. Poate uneori uh, alocarea de fonduri este supradimensionată sau uh, apoi lipsa unor indicatori foarte clare, a unor standarde comparative. Pentru a putea evalua eficiența a ceea ce vorbim noi aici, trebuie să facem o comparație. Am de adresat o întrebare curții. Vorbați în acest raport de faptul că vă gândiți la moduri alternative de a continua susținerea IMM-urilor și pornind de la cele spuse doamna Ayala Sender, care este rolul Băncii Europene de Investiții uh, Uh, apropo de aceste moduri alternative de a continua să susțineți IMM-urilor și către comisie ce măsuri și ce etape concrete aveți pentru a face față acestor provocări, mai ales în analiza exante care trebuie să fie făcută. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, stimați colegi! Până pe 30 mai vom uh, avea posibilitatea să analizăm acest raport special, așa încât aș dori să-l rog acum pe domnul Noa să-și condenseze ce are de spus în trei minute, pentru că sunt foarte multe întrebări adresate comisiei și poate pentru restul timpului o să, pentru restul întrebărilor o să primim niște răspunsuri în scris. Nu, se pare că nu. Dar atunci vă rog foarte pe scurt să vă referiți la chestiunile care au v-au fost adresate și până la sfârșitul lunii mai o să avem posibilitatea să răspundem. Mulțumesc, aș vrea să spun că a fost invers. Mie mi s-a spus dacă sunt gata în mod normal să fac acest lucru. Evident că noi am fi prevăzut o altă procedură. Vreau să subliniez un lucru nu totul este alb și nu totul este negru. Dacă folosim noile instrumente, trebuie să există un cadru și un model de folosire. Adică instrumentele financiare, financiare nu înseamnă numai împrumuturi pe care le plătești sau nu și atunci banii se pierd. Instrumentele financiare doresc să realizeze mai mult, adică e nevoie de mai multe reglementări, de reglementări adecvate, ceea ce duce la una dintre întrebări. Într-adevăr, nu în toate statele membre putem folosi aceleași instrumente. De exemplu, în, în statele mai puțin avansate, în statele mai puțin dezvoltate, este mai bine să folosim instrumente obișnuite, împrumuturi, pentru că acolo uh, nu avem capacitatea de a gestiona instrumentele financiare. Pentru instrumentele financiare ai nevoie de un instrument de gestionare, adică bănci care să aibă experiență în domeniul respectiv. Așa încât trebuie să facem o diferență. Și acum ajung la o altă întrebare. La nivel european avem foarte multă capacitate la nivelul comisiei, dar mai ales la nivelul Băncii Europene de Investiții și la Fondul European pentru Investiții. E, acestea au capacitatea să gestioneze aceste instrumente financiare moderne și au contribuit la gestionarea lor într-o manieră plină de experiență. S-a pus o întrebare și anume dacă este bine să favorabil să se folosească aceste instrumente, dacă știi care sunt riscurile și dacă ai încredere să gestionezi riscul așa cum trebuie, se pot folosi. Dar pentru a gestiona riscul trebuie să ai un regulament, reguli și experiență. Ceea ce uh, aceste lucruri merg împreună în, cazul, în anumite cazuri ai impresia că nu există experiență atunci e mai bine să se folosească un împrumut nerambursabil, așa cum s-a făcut în trecut, și să nu mai încercăm să atragem capitalul privat. Cheltuielile publice, din acest punct de vedere, fără îndoială în momentul în care dorim să atragem banii publici pe baza realizării mai multor efecte cu un singur euro, atunci banii privați nu pot să vină din fondurile publice din statele membre, ci trebuie să fie bani din sectorul privat. Și revin la întrebarea pusă. De ce nu în toate cazurile e posibil să se atragă bani din sectorul privat? Ține aici de de acordarea de stimulente IMM-urilor. Nu toate întreprinderile sunt orientate către viitor în ceea ce privește ideea de a face afaceri. Și apropo de modul în care își gestionează afacerea, sectorul privat analizează modelul de afaceri și decide să contribuie cu bani privați sau nu. Da, aceste cazuri, după părerea mea, nu sunt cazurile corecte, domeniile corecte în care trebuie cheltuiți mm, mm, cheltuită mai multă energie pentru aceste instrumente financiare moderne. Ni s-a pus de asemenea întrebarea să prezentăm niște informații privind costurile de gestionare. Am inclus aceste elemente în primul proiect uh, de raport și sigur că vă putem prezenta cifrele. Domnul Mulder cred că a pus această întrebare. și o să-i furnizăm cifrele. Acolo sigur că avem o problemă legată. Uh, costurile sunt foarte diferite și gestionarea acestor fonduri poate fi comparată. Uh, nu avem motive să existe cheltuieli mai mari într-un caz decât în altul. Domnul Fielner a dorit uh, să știe cum se face raportarea. Aș vrea să vă spun ceva. Dacă se creează un uh, fond uh, mamă, iar Comisia și contribuabilul european este proprietarul acestui fond mamă, atunci ei sunt cei care sunt proprietari. Într-o ființă, într-o companie obișnuită există un sistem de raportare. Cei care gestionează fondurile trebuie să raporteze lunar, trimestrial sau anual. sau anual. Sigur, voluntariatul este o chestie, o posibilitate, dar cei care gestionează fondurile trebuie să raporteze către proprietarii fondurilor respective. Așa merg lucrurile în realitatea obișnuită. Cred că a mai fost o întrebare pusă de domnul Markakis. Trebuie să analizăm situația în fiecare regiune uh, unde vrem să cheltuim bani, iar ideea ar fi că pol- politica care trebuie pentru dezvoltarea regiunii respective trebuie de asemenea analizată. Și apoi trebuie luată decizia apropo de uh, de instrumentul financiar potrivit. Capitalul de risc, de exemplu, într-o regiune sau în altă regiune. Nu? Dacă n-ai instrumentele de gestiune, nu o să meargă. Metodele alternative, cred că am răspuns deja Uh, Fondul European de Investiții, Banca Europeană pentru Investiții sunt foarte competente, au competența de gestiune, dar când folosim instrumente noi, regulamente noi, trebuie să avem întotdeauna în minte ideea că dacă vrei să faci mai mult cu un singur euro, riscul este mai mare decât dacă se acordă pur și simplu împrumuturi nerambursabile. Sper că n-am vorbit prea mult, domnule președinte. Ja, vielen Dank, für diese Mulțumesc foarte mult, domnule Noac, pentru aceste răspunsuri la numeroasele întrebări pe care le-ați primit. Voiam să spun și eu că am un interes personal față de IMM-uri Uh, care m-ar putea determina să avem o discuție și mai lungă <laughs> de atât, dar oricum vom avea și alte discuții între timp. S-au adresat uh, foarte multe întrebări și comisiei care ies din uh, domeniul instrumentelor financiare. Am ajuns la reglementările sistemului bancar și alte subiecte mai lași la care trebuie să răspundă însă și alte organe ale comisiei S-a vorbit despre obligația de resurse proprii pentru bănci, care la rândul lor să financeze IMM-uri. Și s-a dorit răspunderea la dificultatea IMM-urilor de a obține finanțări. Uneori pentru un IMM este suficient să dispună de o sumă între 5 și 10.000 de euro, dar când această sumă trebuie utilizată cu un sistem de evaluare, cu un sistem de, de rating, ei bine, cheltuielile administrative devin atât de mari încât practic nu mai merită. De aceea trebuie să existe un plafon minim pentru aceste reglementări și aici trebuie să vedem dacă instituțiile europene nu ar trebui să intervină pentru a acoperi acest deficit. Îi dau cuvântul acum domnului director general DEFA, întrebându-l dacă cu ajutorul unei reglementări mai bune nu am putea obține niște rezultate mai bune în acest domeniu. În orice caz, îi mulțumim din nou domnului Noac pentru acest raport special. Un subiect uh, important pentru Parlamentul European și revin către domnul Defa rugându-l să ne prezinte ideile privind aceste reglementări speciale legate de instrumentele financiare din uh, politica de coeziune. Mulțumesc! Domnule președinte, sper că în noua mea funcție voi avea um, ocazia să continui această bună cooperare cu Comisia de Control Bugetar, ca și în uh, misiunea mea de auditor intern și acum voi trece la limba engleză. Voi încerca să fiu cât mai concis. Documentul de lucru pe care l-a prezentat Comisia acoperă trei subiecte principale. Primul este rolul instrumentelor financiare, financiare, de ce este acesta din ce în ce mai important în politica de coeziune. În al doilea rând, care sunt problemele identificate și domnul Noac uh, a um, elaborat un, uh, a, a făcut o prezentare extrem de instructivă pentru care îi mulțumesc. apreciăm uh, raportul curții și al treilea punct, care este cel mai important, ce s-a făcut pentru rezolvarea acestor probleme. Și voi prezenta fiecare dintre cele trei elemente. În primul rând, Cred că aceste lucruri s-au spus de altfel și în intervenția raportorului. Instrumentele financiare sunt niște mijloace importante pentru mobilizarea unor resurse suplimentare pentru creștere și ocupare. Și tocmai de aceea și tocmai de acestea avem nevoie acum. Suntem într-o perioadă de criză, resursele publice sunt rare și avem nevoie de finanțări suplimentare. Din ce în ce mai mult, ca urmare, pe scurt și fără să intru în detalii, un euro cheltuit prin uh, intermediul instrumentelor financiare poate mobiliza alți euro suplimentari pentru politica de coeziune, stimulând creșterea și ocuparea. Un al doilea punct foarte important. Prin accesarea fondurilor din sectorul privat, nu avem de-a face numai cu fondurile propriu-zise, ci și cu experiența sectorului privat. Iată un element de stimulare foarte important pentru calitatea și uh, durabilitatea proiectelor. Însă un caveat important aici. Vorbim despre instrumente financiare pentru politica de coeziune. Avem de-a face cu proiecte care finanțează regiuni mai puțin dezvoltate, regiuni care se confruntă cu dificultăți economice. E vorba de proiecte care nu au neapărat o profitabilitate pe termen scurt, ci o rată cost-beneficii pe termen lung. Și atunci, trebuie să luăm acest lucru în considerare atunci când facem comparațiile și când ne uităm la indicatorii de performanță. Nu cred că este pertinent să comparăm performanța fondurilor în regiunile mai puțin dezvoltate cu performanțele în regiunile dezvoltate. Totuși, sunt de acord că indicatorii de performanță sunt importanți, dar poate că este necesar să oferim un tratament preferențial pentru a atrage fonduri private pentru acele proiecte. Așadar, există o nevoie a unei diferențieri pentru politica de coeziune pentru a se putea lua în considerare specificitatea regiunilor și a nevoilor acestora. Acum, vorbim despre experiență. Este de ceea ce am făcut până acum. E adevărat um, că implementarea instrumentelor uh, financiare nu a fost deloc ușoară. Însă, am căpătat experiență cu timpul și uh, acest lucru a avut și părți pozitive și părți negative. Însă, S-au utilizat din ce în ce mai mult aceste fonduri, 5% pentru FEDER, 0,7% pentru Fondul Social European. A fost vorba despre acțiuni care au sprijinit resursele regenerabile de energie, eficiența energetică și am asistat la factorul multiplicator, l-am văzut în acțiune pentru că a fost vorba de resurse atrase și din partea băncilor și din partea investitorilor pentru proiecte susținute din fonduri structurale. Însă, este clar că nu totul a fost perfect. Și am identificat mai multe probleme. Și Curtea de conturi le-a subliniat în detaliu. Ca urmare, eu voi reaminti doar planurile de afaceri care lipsesc sau care sunt de proastă calitate, lipsa datelor, efectul de dispersare, un efect scăzut, multiplicator, o masă critică insuficientă, o lipsă inițială a expertizei și a liniilor directoare disponibile, o supraalocare despre care s-a tot vorbit, care poate că a fost și pozitivă, haide să fim sinceri pentru a se evita uh, uh, angajamentele de tip N plus 2, N plus 3 și costurile de administrare despre care s-a vorbit deseori și care nu sunt uh, direct legate de performanță. Sunt de acord cu analiza curții. Cauza principală a acestor probleme a fost că legislația și îndrumările existente nu erau suficient de detaliate. Deci acestea au fost problemele. Ce am făcut pentru a rezolva aceste probleme? În primul rând, în uh, perioada de programare actuală, așa cum a spus domnul Noac, am uh, acționat în următoarele domeniu. Asistență tehnică și îndrumări disponibile, care au fost puse la dispoziția statelor membre, de exemplu, am clarificat că numai sumele care au fost plătite către beneficiarul final sunt eligibile. Asta este foarte important. Deci nu se, pot, uh, nu se poate beneficia de fonduri, uh, nu se pot considera fondurile eligibile la nesfârșit. Utilizarea instrumentelor financiare a fost și îmbunătățită. Inițial a fost vorba despre, un proie- despre uh, proiecte pe bază de benevolat, benevole. Uh, Și apoi a mers mai departe, Comisia a propus amendamente la regulament și prin aceste amendamente prevedem o uh, raportare obligatorie și domnul Fierner s-a referit la asta. Însă nu toate propunerile comisiei au și fost acceptate. Știți că noi vrem să mergem mai departe de atât. Voiam să limităm plățile la două perioade de nevoi de investiții, dar acest lucru nu a fost acceptat de Consiliu. Ca urmare, putem să spunem că am fost ambițioși, dar că, într-adevăr, am fi putut acționa mai repede. Între timp, am demarat noi misiuni de audit pentru a primi o asigurare și pentru a vedea care sunt problemele de pe teren și pentru a putea începe evaluările. Acum, pentru perioada actuală. Asta a fost pentru perioada actuală, îmi cer scuse, și acum, pentru perioada viitoare, am propus un cadru legal foarte complet care ia în considerare toate deficiențele identificate de Curtea de Conturi. Propunerea privind Regulamentul financiar include un cadru armonizat pentru toate instrumentele financiare uh, finanțate de Uniunea Europeană și propunerea insistă foarte mult pe importanța evaluărilor ex ante. Această evaluare ex ante trebuie să acopere deficitul pe piață, nevoile de investiții, participarea sectorului privat, um, rata efectul de pârghie, masa critică, toate acestea trebuie să fie aduse în discuție. Și există mai multe opțiuni de implementare fonduri europene, apoi acele produse standardizate off the shelf și, bineînțeles, instrumentele naționale și regionale. Instrumentele standardizate de tip off the shelf ar trebui să accelereze implementarea, pentru că este una din problemele cu care ne confruntăm în prezent. De asemenea, am spus foarte am, am uh, făcut propuneri foarte clare cu privire la managementul financiar, am vorbit despre contribuțiile care trebuie să acopere nevoile de investiții pentru maxim 2 ani, evitând astfel problema menționată de domnul Noack și care a fost de altfel uh, adusă și în discuție, și anume problema supraalocării uh, de fonduri pentru aceste instrumente. Evitându-se astfel posibilitatea utilizării în N plus 2. De asemenea, reutilizarea resurselor pentru o perioadă de 10 ani și procese clare de raportare, monitorizare și evaluare. În concluzie, și noi și mulți dintre cei care au luat cuvântul recunoaștem că, în ciuda problemelor identificate. Există un potențial foarte important pentru instrumentele financiare în politica de coeziune modernă. Putem să facem mai multe cu mai puțin și exact de asta avem nevoie în aceste momente de mm, criză în care resursele publice sunt din ce în ce mai rare. Uh, Am învățat foarte multe din experiență, am detectat probleme care nu pot fi tolerate și suntem uh, recunoscători curții pentru raportul de audit pe care l-a făcut. Însă, în anumite domenii am avea poate o opinie un pic divergentă, mai ales în ceea ce privește specificitatea politicii de coeziune și specificitatea, specificitatea politicii regionale. Și pentru a răspunde doamnei Gresle, legat de implicarea DG ECFIN. Nu știu dacă avem un reprezentant aici, însă când citim răspunsurile Comisiei la raportul curții, veți vedea că DG mm, ECFIN a fost implicată uh, pe deplin și că răspunsurile Comisiei au un caracter mm, comun, împărtășit. Deci puteți fi sigură de acest lucru. Așadar, am abordat uh, problemele în măsura posibilului în uh, actuala perioadă de programare, iar pentru perioada viitoare propunem un cadru legislativ global care ia în considerare recomandările făcute de curte. Și pentru moment avem de-a face numai cu o propunere. contăm pe sprijinul dumneavoastră, pe sprijinul legiuitorului, dar mai ales pe sprijinul Parlamentului European, pentru a ne asigura că acest cadru uh, complet pentru niște instrumente financiare sănătoase se va reflecta și în legislația adoptată și atunci uh, și, și că vom reuși să și adoptăm aceste reglementări. Vă mulțumesc, că am încercat să fiu cât mai concis posibil. Director DIFA, für diese... Uh, mulțumesc, domnule director general. Sper că întrebările adresate Comisiei uh, foarte uh, complexe au primit uh, cât de cât un răspuns. Doamna Gresle, domnul Gaier. Doamna Gresle este prima care intervine. Mulțumesc foarte mult. Avem rar ocazia să spunem, să învățăm uh, în practică. Mulțumesc foarte mult, domnule director uh, general. Salut, uh, într-adevăr, faptul că uh, am ajuns să parcurgem această curbă de învățare. Este un lucru important pentru legiuitor, pentru că până acum acest lucru a fost absent în Comisia Regii, Comisia a refăcut uh, acest regulament, dar noi nu ne-am făcut uh, treaba, nu am ajutat, nu ne-am adus contribuția și sper că acest lucru nu se va mai întâmpla în viitor. Acest uh, fond de 10 ani, domnule director general, am discutat cu Comisia în contextul regulamentelor financiare și am aflat foarte multe din aceste discuții. Cred că Digi Budget uh, trebuie să parcură și această curbă de învățare. În această perioadă de 10 ani au existat neajunsuri din punct de vedere al uh, informației cu consecințele inevitabile. Ce evaluare se poate face a pierderilor? Pentru că întotdeauna există astfel de pierderi. Poate că ați putea să ne spuneți câte ceva despre asta. Care sunt uh, costurile acestor neajunsuri raportat la banii uh, contribuabililor. Mulțumesc, domnul Gaier. Urmează. Vorbim uh, din când în când despre instrumentele financiare în cadrul acestei comisii și aș spune că există două școli de gândire în cadrul comisiei. Unele spun, o școală de gândire spune că uh, ele au prea mult potențial care trebuie uh, cât de cât uh, înfrânat. Apoi, rata de levier menționată de uh, Curtea de uh, Conturi uh, mai avem încă mult de făcut și mult de învățat în această privință. Cealaltă școală de gândire, potrivit celelalte școli de gândire, Dacă nu se clarifică aceste instrumente și dacă nu funcționează uh, așa cum trebuie, ar trebui să stăm la distanță. Ei bine, eu aparțin primei școli de gândire. Cred că există mult potențial în aceste instrumente, însă ele trebuie să funcționeze bine dacă sunt utilizate așa uh, cum uh, a arătat Curtea de Conturi, nu avem de ce să ne temem. Aceste instrumente sunt atractive, dar nu pot fi folosite la întregul lor potențial. Am uh, citit recomandarea Curții de Conturi și ceea ce se spune acolo nu este tocmai uh, mulțumit, mulțumitor. Am uh, pus mingea în mișcare și am ajuns uh, acolo unde motoarele nu mai funcționează așa de bine. Trebuie să ajutăm acest proces, însă, totuși, ni se spune să continuăm. Dacă am fi fost uh, Columb, poate că lucrurile s-ar fi terminat altfel, dar totuși să continuăm. Și cred că pentru descărcarea de anul viitor trebuie să privim lucrurile mai uh, atent. Dar există un lucru care trebuie să ne preocupe și doamna Gresle l-a menționat. Suntem uh, în negocieri uh, cu Consiliul privind regulamentul financiar și ultima etapă a acestuia. Cum putem să mărim uh, potențialul sigur că dacă Consiliul își menține uh, poziția, atunci instrumentul nu va funcționa așa cum ne dorim. Consiliul este o structură în care de multe ori stânga nu știe ceea ce face dreapta. Și poate că comisia de resort știe poate ce fac ceilalți colegi. Poate să semnaleze Consiliului, să pună toate lucrurile la oaltă și să identifice neajunsurile și să încerce să le rezolve. Ar fi util ca Consiliul să aibă o poziție coerentă, consecventă pentru a evita neajunsurile din trecut. Domnule director general, considerați că primiți un sprijin suficient din partea statelor membre? cer scuze, spune vorbitorul, nu am avut microfon. Nu știu dacă ați prins ceea ce vă spuneam. Întrebarea mea era următoarea. Aveți impresia că statele membre, Consiliu, vă susțin uh, în această încercare de a duce în siguranță vasul în port? Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Gaia. Dau cuvântul domnului Ian Mulder. Toată lumea este uh, conștientă uh, de importanța instrumentelor financiare pentru că poți să faci mai multe cu aceiași bani. Există o experiență acumulată, am văzut uh, deficiențele sistemului, cu siguranță ele vor fi corectate. Ceea ce este interesant pentru mine este efectul de multiplicare. Și aș dori să aflu mai multe în legătură cu formele diferite uh, utilizate și care a fost cea care a reportat cel mai mare succes. Astfel putem să alegem între diferitele instrumente. Dacă Comisia în această etapă este în măsură să facă acest lucru deja. Președintele, mulțumesc domnule Mulder pentru a încheia dau cuvântul directorului general. Mulțumesc. În primul rând, remarcile doamnei Gresle. Uh, sunt uh, încântat să aud uh, aceste remarci autocritice și puteți să contați pe sprijinul nostru pentru noile propuneri ce cuprind perioada 2014-2020. Acum, cât despre pierderi, întrebarea nu este deloc ușoară și nu uh, avem timpul să elaborăm să dăm uh, detalii în legătură cu acest lucru. S-a vorbit despre subvenții Uh, nerecuperabile. Atunci când uh, acorzi un uh, grant, un împrumut nerambursabil, asta este. Îl plătești și nu mai primești nimic înapoi. În cazul instrumentelor financiare există măcar posibilitatea ca banii aceștia să vină înapoi. Și nu trebuie să subestimăm acest lucru. Sigur, pot uh, fi uh, pierdute sume, însă la sfârșitul uh, procedurii vom fi în măsură să identificăm care sunt aceste pierderi și să le cuantificăm. Trebuie să comparăm întotdeauna cu alternativele. Domnul Gaier? a punctat unele aspecte. Îmi dau seama că vă interesează în mod personal acest lucru uh, în calitatea dumneavoastră de raportor măcar. Sperăm și suntem încrezători că pe parcursul acestui an vom putea pune la dispoziție uh, cifre mai pertinente rapoarte mai bune pentru că regulamentele au fost uh, modificate și statele membre vor avea nevoie de informații uh, mai bune. În plus, uh, am făcut verificări suplimentare și sperăm că acest lucru să se regăsească în evaluare. Trebuie să fim în măsură să vă oferim informații mai bune și mai numeroase. Cât despre sprijinul Consiliului, nu aș vrea acum să scurtăm etapele. Sperăm că toată lumea este conștientă că avem nevoie de un cadru mai bun de reglementare. Apoi, în ceea ce a spus domnul Mulder, un subiect foarte important. Definiția, ce este numitorul, uh, numărătorul, uh, deja aceste definiții nu sunt deloc uh, ușoare. Dacă acest lucru se face numai în raport de fondurile europene sau de banii publici, E bine, e greu să compari uh, garanțiile cu uh, creditele, cu împrumuturile sau cu capitalul. Sper că prin informațiile suplimentare, prin uh, evaluări, vom fi în măsură să obținem cât mai multe informații pentru a face comparații pertinente și pentru a vă Uh, informa ulterior uh, pe dumneavoastră membrii uh, Comisiei de Control Bugetar. Sper că m-am referit la toate întrebările adresate și vă mulțumesc mult pentru această discuție. Președintele, mulțumesc, domnule Defa. Au fost răspunsuri concise. Ne Amintim uh, opera lui Herman Hesse, am auzit despre Hainele Împăratului, despre Columb, care a trebuit uh, să găsească o rută alternativă către Indii. Dar, așa cum se întâmplă mereu în procesul de inovare, a descoperit cu totul altceva. așa încât dacă avem fonduri suficiente, poate că vom descoperi și uh, alte lucruri. Poate să aflăm la sfârșitul acestui proces că banii utilizați uh, au permis și descoperirea altor lucruri. Doamna Gresle are o întrebare. Dacă uh, avem uh, acum o formare specială pentru funcționarii uh, europeni, cred că ar trebui să vedem lucrurile diferit. Dacă concurența este un instrument pentru inovare și descoperire, însă cei care răspund de buget trebuie să se asigure că banii sunt bine cheltuiți și care este punctul de vedere al Curții de Conturi. Cred că membrii Comisiei sunt de acord că lucrurile vor merge mai bine cu noul regulament. Președintele, mulțumesc. Închem acest punct de pe ordinea de zi. Și dat fiind faptul că timpul uh, trece, vă sugerez ca delegația în legătură cu vizita în Haiti să fie amânată pentru luna, pentru lunea următoare pentru că al vom discuta lucrurile uh, mult prea rapid. De aceea încheiem aici sesiunea publică. Următoarea întâlnire va avea loc uh, pe 26 martie. Și acum uh, avem uh, o ședință cu ușile închise, așa încât cei care